Dacă vă uitați pe uh, slide-uri, vă dați seama că uh, situația este dificilă pentru că odată cu tratatul de la Lisabona sau cu programul de lucru al Comisiei sau cu inițiativele noi ale Parlamentului European, prioritățile s-au schimbat, însă e foarte clar că nu vom avea resurse umane suplimentare. Deci ce va trebui să facem? va trebui să um, alocăm personal de la o direcție generală la o altă direcție generală, ceea ce ne um, obligă să avem o politică de personal foarte inteligentă la Comisie. Și în acest sens avem nevoie de informații foarte precise. Pe diapozitiv vedeți care, cum arată uh, resursele actuale Uh, de personal în instituțiile europene. Și puteți constata că Comisia Europeană angajează cei mai mulți funcționari, însă puteți și constata faptul că uh, asistăm la o creștere a personalului uh, în toate instituțiile de 11 ani încoace. Și deci vă puteți da seama că creșterea aceasta la Comisie este cea mai scăzută față de celelalte instituții. Să vedem care este situația cu Comisia. În, uh, pe acest diapozitiv uh, vedeți care este împărțirea uh, personalului nostru a funcționarilor în Comisia Europeană. Dacă ne uităm la instituțiile europene în general, ne dăm seama că avem aproximativ 40.000 de posturi în total, la care se adaugă aproximativ 10.000 de persoane angajați cu, în calitate de agenți contractuali. Uh, în ce privește funcționarii de la comisie, avem cam 35.000 500 uh, de funcționari angajați și dacă ne uităm pe categorii, ne dăm seama că agenții temporari și oficiali reprezintă mai bine de 70%, agenții contractuali uh, și uh, experții secundați reprezintă cam 20% și apoi agenții locali care reprezintă cam 10% și care lucrează în oficiile, în birourile noastre în străinătate, în țările terțe. Când vorbim despre aceste screeninguri nu ne limităm doar la personal, ci facem și screeningul persoanelor care uh, furnizează servicii comisiei pe baza unor uh, diverse tipuri de contracte sau uh, pe baza granturilor. Și mă refer mai ales la furnizorii de servicii informatice sau cercetătorii care lucrează pentru institutele noastre. E vorba de 7400 de persoane. Dacă ne uităm la diapozitivul următor, ne dăm seama cum s-a schimbat și cum s-a transformat acest proces de screening la comisie. După cum știți, am avut un uh, prim studiu în 1991. Pe atunci uh, existau foarte multe rezerve emise față de această metodă de screening și aceasta pentru că uh, se foloseau uh, date statistice uh, obținute de la bază, de la direcțiile generale. Acum însă lucrăm pe baza datelor informatice, a informațiilor pe care le avem în Digi Resurse Umane, în Digi, Digi Buget și așa mai departe și e o analiză făcută de noi și este validată de aceste direcții generale. Deci avem date statistice foarte clare, avem de descrierea posturilor foarte precisă și deci uh, suntem siguri că datele, cifrele pe care vi le prezentăm sunt corecte. Dacă ne uităm la investițiile efectuate în pregătirea acestui uh, proces de screening, aș dori să vă spun că doar cinci persoane care au lucrat în ultimul an au uh, ajuns la această analiză foarte detaliată și o investiție de calitate pentru că avem o bază foarte serioasă de, pentru decizie. Când ne-am întâlnit cu dumneavoastră, am discutat nu numai metodologia, ci și categoriile de screening. Și s-a făcut un calcul pentru a vedea cine ar trebui să lucreze pentru serviciile uh, overhead și serviciile EUTRA. Iată răspunsul. Pentru partea operațională considerăm că doar unitățile uh, programare financiară, punere în aplicare a legii și așa mai departe. Pentru overheads, pentru numărul de personal, avem uh, persoanele care lucrează în, în domeniul uh, coordonării. Și aici avem control, antifraudă, servicii lingvistice. Și mai trebuie să mai adaug un aspect important. Dacă vă uitați la grafic, vă dați seama că situația sau evaluarea uh, fișelor postului pentru angajații noștri este foarte strictă. dacă vă uitați la Digi Budget, ea e considerată overhead. 85% din uh, bugetul uh, din DG Budget este overhead. Deci sper că vă dați seama cât de strict, cât de uh, serios suntem în acest sens și uh, vă asigur că comisarul de Lewandowski uh, are în noi uh, interlocutori foarte uh, serioși în ce privește perspectivele financiare. În ce privește Digi Comunicare, ea intră în aceeași categorie și cu toții suntem de acord că reprezentarea noastră în statele membre sau birourile din statele membre trebuie să comunice uh, faptul că, într-adevăr, prioritățile Uniunii Europene sunt foarte importante. Pot continua cu Digi Digit, Unit, care nu numai că oferă servicii informatice, dar și uh, reglementează tot ce înseamnă uh, procuri, uh, uh deci licitațiile electronice, cooperarea e-administrativă și așa mai departe. În ce privește funcțiile neutre, aici includem instituțiile cu care cooperăm foarte strâns, precum OLAF-ul, Uh, serviciile internet de audit și, bineînțeles, și serviciile lingvistice de care avem nevoie pentru traduceri. Iar restul intră în uh, categoria cheltuieli operaționale. Deci, haideți să vedem care sunt rezultatele ultimului screening. După aceste, această categorizare foarte restrictivă, în conformitate cu rezultatele obținute, Funcțiile de coordonare și funcțiile administrative angajează 29,5% și veți observa că uh, aceste efective au uh, scăzut foarte mult. Deci mai bine de jumătate din angajații noștri chiar în această categorizare foarte restrictivă încă activează în domeniul uh, operațional. Dintr-un alt diapozitivă, vă, vă veți da seama că dacă am dori să fim foarte preciși și dacă am deduce personalul uh, care activează și pentru alte instituții, pentru că le punem la dispoziție și alte servicii, uh, dacă e vorba de uh, soluții în domeniul informatic sau al plăților sau al uh, Oficiului Comun de Publicații. Comisia furnizează astfel de servicii pentru că încercăm să facem economii la nivelul instituțiilor europene prin acest tip de cooperare și prin servicii de calitate de la Comisie. Ei bine, aceste persoane împreună cu stagiarii ar reprezenta 26,7%. Mai trebuie să mai adaug că trebuie să interpretăm această, acest procent și din perspectiva uh, imaginii pe care dorim să o dăm a instituțiilor noastre. Știți că presiunea lingvistică este foarte mare, avem mai bine de 300 uh, de puncte de contact de asemenea și de asemenea trebuie să ne gândim și la servicii care sunt mai neobișnuite pentru alte instituții administrative. Am vizitat ISPRA în urmă cu două săptămâni și spre surprinderea mea Uh, uh, sau spre surprinderea dumneavoastră, uh, am aflat că ne ocupăm și de securitatea nucleară și avem și o brigadă, o echipă de pompieri care supraveghează această facilitate cu totul și cu totul deosebită de la ISPRA. Deci toate aceste servicii sigur că costă bani. Și acum ultimul diapozitiv. Ce facem cu aceste rezultate? Cum ar trebui să fie ele interpretate? În primul rând, folosim aceste informații pentru ca digiurile uh, uh, DG-urile să fie cunoscute uh, și să se constate respectarea acestor repere. Din punctul nostru de vedere, DG-urile nu ar trebui să depășească mai mult de pragul de 12% overheads. Deci, uh, direcțiile generale trebuie să încerce să respecte acest prag și să depună efort în acest sens. Încurajăm aceste screeninguri ad hoc. Și aceasta pentru că a venit o solicitare de a crește efectivele pentru a monitoriza situația din Grecia. Am reușit să uh, găsim astfel soluții foarte bune, ceea ce a dus la o uh, creștere foarte mică a personalului, doar cu 3% decât suma inițială folosim aceste screening-uri și pentru reorganizarea din cadrul instituțiilor noastre. Uh, mă refer mai ales la uh, Digi Clima, Digi Energy, Digi Move, Digi Just, Digi Home. Sunt noi direcții generale la uh, comisie și ele au fost, au devenit funcționale fără ca efectivele să fie sporite pentru că am introdus acest concept al directoratelor care își pun împreună resursele, care împărtășesc resursele. Și apoi, sigur că încercăm să respectăm acest prag overhead uh, și să nu angajăm uh, uh, personal suplimentar. Pe viitor avem o misiune foarte importantă, respectiv înființarea acestui serviciu european pentru acțiune externă. Sigur că încercăm să acordăm uh, consiliere, de asemenea să avem aceste acorduri pentru plăți, uh, pentru logistică, pentru uh, servicii informatice, pentru că încă o dată am dorit să facem economii la scară și de asemenea sperăm să o ajutăm pe Cathy Ashton să își respecte angajamentele în conformitate cu care acest nou serviciu să câtige în eficiență uh, cel puțin zece și sper că într-adevăr putem respecta acest obiectiv. Aș mai dori să subliniez un aspect. În acest domeniu toate eforturile noastre sunt destul de limitate sau poate nu limitate, dar se uh, împiedică de anumite piedici pentru că uh, de fiecare dată apar noi priorități, noi cerințe și trebuie să le facem față și aceasta doar prin realocarea personalului. Pentru mine, cred că reducerea suplimentară a overhead-urilor ar putea interveni printr-o cooperare mai bună între agenții. Avem un grup de reflexie cu privire la agențiile uh, în care este implicat și Parlamentul European și Consiliul și am constatat că Parlamentul este foarte entuziasmat de această inițiativă. Sigur că uh, atitudinea statelor membre e puțin diferită, dar uh, aici putem într-adevăr să facem economii și sigur că printr-o cooperare și o coordonare mai bună a activității noastre putem obține rezultate mai bune persoane. Spre informarea dumneavoastră aș putea să vă spun că 50 de persoane cu normă întreagă trebuie, au trebuit alocate la comisie pentru accesul la documente, 60% pentru gestionarea întrebărilor parlamentare care vin uh, de la Parlamentul European și care sunt atât de importante pentru dumneavoastră. Mai bine de 600 de întrebări uh, ne-au fost trimise. E nevoie de 60 de persoane pentru a răspunde la aceste întrebări. Și deci cred că este foarte important ca pe viitor nu numai să încercăm să, să câștigăm în eficiență, să reducem aceste overhead-uri, ci și să creăm condițiile prielnice pentru ca uh, personalul de la comisie să rămână la fel de competent, de experimentat, dar și să, ca comisia să își păstreze capacitatea administrativă foarte puternică. E o condiție pentru instituțiile europene dacă dorim să ne ridicăm la înălțimea așteptărilor cetățenilor. Vă mulțumesc, domnule președinte ringraziamo il commissario per la sua relazione. Apriamo il dibattito, do subito la parola. Mulțumim domnului comisar pentru această expunere. Doamna Gresle. Mulțumesc. Bună ziua, domnule comisar. Astăzi este o zi mare, ca și cum Crăciunul și Paștile ar cădea în aceeași zi, pentru că astăzi veniți pentru prima dată în fața Parlamentului cu acest staff screening pe care Comisia îl face din 2007 la dorința Parlamentului, la solicitarea Parlamentului. A fost atunci o solicitare a Comisiei uh, pentru bugete uh, și uh, este o solicitare pe care o facem în fiecare an uh, Parlamentul în acest an a votat ca, pentru ca Comisia să nu continue acest procedeu, dar dumneavoastră văd că totuși îl continuați și vreau să vă mulțumesc pentru acest lucru. Văd că aveți o structură în care vă supravegheați foarte bine propria administrație și cred că rezultatele acestui screening de personal uh, sunt foarte bune. Mă bucur că se utilizează metode de management moderne. Este foarte bine că ne ocupăm astăzi de acest subiect pentru prima dată în Parlament și sper să nu fie și ultima dată, pentru că eu cred că este un subiect foarte important. Și de aceea toate instituțiile ar trebui, de fapt, să-și însușească aceste instrumente. Cred că și Parlamentul ar trebui să facă un astfel de screening, pentru că trebuie să știm ce anume fac oamenii pe care îi angajăm. De aceea, prima mea întrebare. Oare agenții contractuali nu ar putea să fie și ei incluși în acest uh, procedu- procedeu de screening? Ați spus, într-adevăr, că s-a avut loc o creștere moderată a angajaților comisiei, dar care este situația cu agenții contractuali? Văd că deja sunteți pregătit pentru această întrebare. Uh, mă surprinde întotdeauna să văd cât de încet se trag învățămintele din uh, procedurile de screening de personal. Trebuie să vă spun că avem 50% în plus la uh, secțiunea overhead, jumătate, mai mult de jumătate din personal lucrează în această categorie. Uh, 50% lucrează în, uh, în domeniul operațional, dar ceilalți uh, ar, lucrează în uh, domeniul administrativ și de susținere. Dacă am fi o firmă, am fi dat faliment de mult. Deci, care este situația, care e uh, intenția Comisiei pentru a gestiona mai bine uh, acest tip de personal, această categorie? Și întrebarea este, a treia întrebare, ce anume intenționați de fapt cu acest screening de personal? Uh, pentru că dacă ne uităm la toate elementele care nu ni se comunică, e bine, sunt chestiuni care țin de structura și organizarea internă a comisiei. Câte direcții generale au fost uh, înființate, câte unități. Care este situația din 2004? Pentru că eu observ că administrația parcă devine tot mai mică în uh, comisie. Sunt tot mai multe posturi de conducere, chiar mai multe posturi de conducere um, decât și-a Uh, trecut uh, Comisia în uh, indicatorii interni erau prevăzute 84 de posturi și acum, după pachetul de vară, sunt 800 de posturi. Întrebarea este când ajungem din nou la 84, înapoi la această cifră, pentru că aceasta este trecută în obiectivele, în indicatorii dumneavoastră. Și ce faceți dumneavoastră pentru a combate această tendință de, a, de scădere a personalului de, de um, organizare, de gestionare, personalul administrativ, pentru că nu e bine să avem tot mai multe căpetenii și tot mai puțini indieni. Um, și aveți, dumneavoastră, aveți în gestiune o direcție generală unde aveți uh, atât de puține persoane și faceți o treabă atât de bună. Uh, Dar uh, mi-au spus uh, și alți colegi că uh, se vorbește așa metaforic despre armata mexicană. Uh, ce, cum reușiți să, să gestionați lucrurile? încotro mergem cu această tendință de scădere a personalului administrativ, cum se va putea comisia să-și facă treaba? În orice caz, vă mulțumesc pentru această prezentare și mă bucur că discutăm despre aceste chestiuni. Am alte domande, colega Sondergaard. Mulțumesc, domnul Zondergaard. Øh, jo, tak, øh, Tak for øh, Det var meget Mulțumesc, domnule președinte. Domnule comisar, vreau să vă mulțumesc pentru această prezentare care a fost foarte interesantă. Dar pe ordinea mea de zi uh, scrie că e vorba despre două elemente la acest punct. În primul rând, uh, evaluarea personalului și, în al doilea rând, codul de conduită pentru comisari. Domnul Sondergaard uh, și-a pierdut microfonul. Uh, revine. Poate că nu am uh, fost eu destul de atent. Ați vorbit și despre, și despre cel de-al doilea element, pentru că nu prea am auzit nimic despre codul de conduită. Am trei întrebări. Bine, le, le pun după aceea. Grazie, colega Gaier. Mulțumesc, domnul Gaier. Cele trei întrebări ale tale se referă la codul de conduită, nu? Care cred că urmează să fie discutat. Bun. În primul rând, vreau să vă mulțumesc pentru această prezentare. Eu sunt nou în această comisie și nu m-am ocupat până acum de aceste chestiuni, dar eu cred că există multe idei referitoare la modul în care Comisia trebuie să își evalueze organizația internă. Dacă vorbim cu cei mai mulți oameni, aceștia o să spună că e vorba de 250.000 de oameni acolo într-un aparat birocratic uh, care funcționează foarte greu, dar văd că, de fapt, cifrele pe care le-ați prezentat sunt uh, destul de surprinzătoare. Stația unui oraș mare din Germania, gen Köln, München, Uh, nu are, nu este mai, uh, mai scăzută. Deci sunt niște cifre care sunt uh, absolut firești la nivel administrativ. Vreau să întreb și eu despre această categorie overhead. Ați spus că Direcția Generală, dacă bine v-am înțeles, Direcția Generală Bugete este trecută la categoria overhead, deci personal administrativ și de susținere adică administratorii interni, cei care îi susțin pe cei care uh, desfășoară activitățile operaționale. Și dacă într-adevăr împărțirea este 50-50, 50%-50%, uh, cred că este o problemă. Dacă ne uităm la cifră în mod izolat, vreau să vă întreb cum ați ajuns la această definiție a conceptului de overhead. Pentru că eu cred că nu e potrivită și cred că e uh, în dezavantajul Comisiei la nivel de comunicare către uh, public. Pentru că poate că ar trebui să explicați un pic mai mult uh, ca lumea să înțeleagă ce anume înțelegeți prin acest, acest concept. Mulțumesc, domnul Stas. Mulțumesc, domnule președinte. Uh... Aș dori să mulțumesc domnului comisar pentru această prezentare, pentru că înțelegem mai bine care este situația, vedem mai bine cine anume face ce. Și, în plus de aceasta, s-a referit și la Parlamentul European, pe bună dreptate, în ceea ce privește sporirea personalului. Uh, Uh, cei drept, nu am fost poate un model de sobrietate în domeniu și știm că am angajat foarte mult uh, personal la Parlamentul European în ultima vreme. Da, noastră ați marcat un gol, domnule uh, comisar, în acest joc uh, Uh, meci organizat între Parlament și Comisie. Haideți să nu fim ipocriți. Haideți să analizăm lucrurile exact așa cum sunt. Aș fi avut o întrebare în ceea ce privește codul de conduită al comisarilor, dar din câte am înțeles eu, veți interveni ulterior pe această temă. Dacă îmi permiteți doar o întrebare atunci. Suntem la curent de faptul că există o, uh, va, va exista o inițiativă cetățenească Uh, care vor putea pune întrebări în ceea ce privește acest sistem al comisarilor, foști comisari care ulterior nu au dreptul să lucreze în sectorul privat și să primească salarii importante în momentul în care și-au uh, părăsit postul de comisar. Și că această situație trebuie să fie uh, rezolvată într-un fel sau altul. Știu că dumneavoastră ați făcut, uh, veți face la jumătatea lunii noiembrie propuneri în acest sens. Poate că ați putea deja să reacționați acum la acest subiect. Domnul comisar, mulțumesc, domnule președinte. Mai întâi aș dori să mulțumesc doamnei Gresle uh, pentru intervenția sa, pentru că a fost de fapt inițiativa sa și ideea sa să avem această dezbatere în comisia dumneavoastră. Și cred că Uh, această presiune pozitivă asupra noastră dă rezultate, pentru că suntem foarte atenți la cifrele pe care le prezentăm. Deci suntem extrem de prudenți în momentul în care calculăm uh, lucrurile, mai ales rubrica overhead. În pregătirea acestei noi metodologii, Comisia, bineînțeles, a acumulat competențe și, așa cum am spus și mai devreme, acest lucru va reprezenta și un model demn de urmat pentru alte instituții. Am putea împărtăși această metodologie către Consiliu, către Parlament. Uh, poate chiar o parte din ea ar putea fi utilizată în mod uh, similar uh, în exerciții de screening de personal în alte instituții. Acum, în ceea ce privește agenții contractuali, poate că acolo a fost o problemă de terminologie, pentru că i-am inclus în uh, această pagină, în acest diapozitiv. Uh, în principiu, ei sunt uh, într-un număr de 6.000. Când am vorbit despre 29,5%, m-am referit la cele persoane care nu au un contract propriu-zis cu comisia, dar care de multe ori lucrează în birourile, în, în clădirile comisiei, pentru că fac parte din acele instituții, organisme cu care comisia uh, colaborează. E vorba de cercetători, experți, uh, specialiști, dar dacă vreți să fim uh, foarte preciși, e bine pot să vă spun că nu ascundem niciun fel de cifre. Ei nu sunt angajații direct ai comisiei, însă oferă anumite servicii comisiei. Deci, iată, acest lucru poate explica cifrele pe care le-am menționat. Uh, în momentul în care am evocat overhead-urile, am uh, spus de asemenea că am reușit să reducem numărul de funcționari de la 19 la 15%. Și deci vedem că o mare parte din uh, sarcini sunt în, uh, realizate de agenți contractu- contractuali. Uh, e vorba de sarcini fie repetitive, fie pur administrative. Utilizăm de asemenea uh, agenții contractuali, haideți să fim cinstiți, tocmai pentru că uh, acest lucru uh, e mai ieftin. Și, bineînțeles, nevoile noastre se vor schimba, se vor schimba, vor exista constrângeri bugetare. Uh, de aceea, pentru această categorie de personal, utilizăm din ce în ce mai mulți agenți contractuali. Cum vor evolua lucrurile pe viitor? Ce pot să vă spun? Este că vom încerca să analizăm din nou categoria aceasta de personal overhead. Uh, pentru că avem din ce în ce mai multe tehnologii și uh, sisteme informatice pe care le vom putea utiliza și mai bine pe viitor. Uh, putem să colaborăm mai îndeaproape cu Parlamentul European, mai ales în momentul în care vom discuta noul regulament financiar și să vedem împreună cum anume am putea simplifica colaborarea noastră, cum am putea avea un regulament financiar care să fie astfel organizat, în așa fel încât să existe un control foarte strict, dar și în același timp să nu existe această sarcină, povară administrativă atât de mare ca în prezent, în Comisie, în Parlamentul European, în Consiliu, uh, dar de asemenea și în statele membre, pentru că uh, de multe ori acest element reprezintă o critică pe care o auzim de multe ori din partea statelor membre și din partea și unor țări terțe cu care uh, uh, colaborăm în ceea ce privește ajutorul pentru dezvoltare. Apoi, doamna Gresle are din nou dreptate în momentul în care din nou dreptate când spune că ne aflăm acum într-un proces de decantare, de limpezire a lucrurilor. Uh, noua comisie și-a intrat în în uh, mandat, au fost create noi direcții generale, uh, am traversat o perioadă, aș spune eu, provizorie de tranziție. E adevărat că numărul de direcții generale este mai mare decât uh, în trecut. Pot să vă asigur că toți comisarii participă la această discuție privind reorganizarea structurală viitoare a comisiei. Discuțiile sunt dificile acesta este deocamdată rezultatul discuțiilor pe care le-am avut și, bineînțeles, oglindește în același timp perioada aceasta de tranziție, de adaptare în ceea ce privește găsirea unei formule ideale, uh, repartizarea portofoliilor, uh, repartizarea direcțiilor generale și așa mai departe pentru a răspunde domnului Zondergaard și ulterior pentru a răspunde domnului Stas. În ceea ce privește codul de conduită al comisarilor, voi avea o scurtă prezentare, voi face o scurtă prezentare, sunt convins că veți asculta cu atenție acest lucru și eu rămân la dispoziția dumneavoastră pentru a asculta opiniile dumneavoastră. Și, bineînțeles, vom analiza această inițiativă cetățenească și uh, vom uh, prezenta rezultatele cât de curând. Apoi, în ceea ce privește cele spuse de domnul Gaer, uh, referitor la comunicare, eu cred că da, aveți dreptate. Uneori suntem prea stricți și fermi cu noi înșine, cei drept. Dar dacă vrem să fim foarte preciși, foarte uh, corecți și juști, uh, în același timp trebuie să examinăm îndeaproape misiunile și sarcinile fiecărei direcții generale. Și asta într-o perspectivă evolutivă. Uh, pentru că acum avem din ce în ce mai multe uh, sarcini, aș spune eu, de natură politică și avem nevoie de oameni competenți pentru asta. Deci trebuie să realocăm personalul dintr-o categorie într-alta în așa fel încât să avem rezultate cât mai eficiente. Și deci, din nou, va trebui să examinăm care este definiția precisă a, a categoriei de personal overhead, care este limita ce trebuie găsită între diferitele uh, tipuri de activități și pot să vă asigur că nu vom uh, utiliza niciun fel de chichițe sau trucuri uh, pe viitor pentru a opera această restructurare. <sighs> Iată că ne, suntem noi cei care suntem acum examinați îndeaproape, deci voi fi foarte prudent. Orice mișcare de personal dintr-o unitate în alta, dintr-o categorie într-o, într altă categorie, știm că va fi examinată îndeaproape, uh, monitorizată îndeaproape, deci vom uh, avea o logică în orice caz. Sper, din punct de vedere al comunicării, pot să vă asigur că vă vom înainta toate elementele și toate rezultatele uh, posibile pe care le vom obține. Și asta pe viitor va fi făcut, vă pot asigura. Mulțumesc, spune domnul președinte. Înainte de a trece la a doua parte a prezentării dumneavoastră, doamna Gresle dorește să intervină. Voiam doar să reamintesc faptul că la această evaluare a personalului E bine, e vorba de urmările reformei uh, și descentralizării administrației Comisiei. Există direcții generale centrale ca buget, administrație, limbi, logistică și așa mai departe, dar în același timp fiecare din cele 40 de direcții generale are propriile secții. Deci, secții, deci este vorba de o dublare practică a administrației. Acesta a fost uh, punctul în care am cerut uh, Uh, evaluarea personalului pentru a vedea unde se pot simplifica procesele de uh, muncă. Uh, asta nu înseamnă că vrem să uh, uh, spunem că Direcția Generală Bugete trebuie să uh, aibă o poziție diferită față de celelalte. Nu, trebuie văzut ce anume se întâmplă la nivelul personalului și uh, trebuie văzut că uh, trebuie să vedem că, de fapt, uh, personalul la direcțiile generale principale pare să crească și ne întrebăm de ce anume. Și e o luptă continuă în sânul comisiei între descentralizare, centralizare, cei care vor una, cei care vor alta. Pentru noi este foarte important, pentru că ne ocupăm de control bugetar și vedem cum se pune în aplicare uh, legislația europeană în statele membre și sunt rămâneri în urmă. Uh, deci, Comisia trebuie să supravegheze statele membre, dar eu uh, am senzația că uh, Comisia acordă atenție acestor probleme, dar dacă nu există suficiente persoane nu este suficient personal care să verifice dacă statele membre pun în, aplicație, pun în aplicare legislația, Um, atunci avem o problemă. Deci trebuie văzut ca persoanele care se ocupă de monitorizare să fie suficiente astfel încât procesul să meargă așa cum trebuie. Mulțumesc și vă mulțumim pentru prezentare. Vă dau acum cuvântul pentru a doua prezentare. Să-i răspund doamnei Gresle întâi? Bine, bine. Mulțumesc, aveți dreptate, într-adevăr, doamnă Gresle atunci când s-a luat decizia privind descentralizarea, cred că a fost o decizie bună. A fost clar atunci că direcțiile generale au nevoie de marjă de manuvră, de o anumită autonomie, astfel încât să fie mai eficiente. Acest proces a fost foarte important și la momentul respectiv cred că a fost o decizie managerială foarte bună. În același timp, simt că descentralizarea a mers un pic prea departe și mă gândesc la mai multe aspecte. De exemplu, în domeniul IT, tehnologia informației, la comisie, direcțiile generale au decis să aibă propriul sistem adaptat pentru fiecare direcție generală. Și apoi am ajuns în situația în care există prea multe sisteme care nu comunică întotdeauna foarte bine unele cu altele și atunci uh, sarcina pe care ne-am stabilit-o a fost uh, una de a avea o mai bună guvernanță corporatistă în domeniul IT, de a încerca să avem uh, o abordare um, integrată a sistemelor de tehnologia informației. Să vedem dacă mm, nu avem anumite elemente la anumite direcții generale de care au nevoie și alte direcții generale să întrească să fie cumpărate din afară. Uh, ci să putem lua în considerare uh, utilizarea de programe pe care le au alte direcții generale. Avem o nouă structură de guvernanță pentru domeniul IT și introducem uh, conceptul ABM plus IT, care este o privire de ansamblu la nivel uh, um, la nivelul întregii structuri pentru a avea mai bune soluții corporative și pentru gestionarea resurselor umane, pentru că avem într-adevăr resurse umane um, corporative, dar avem și care sunt utilizate în mod integrat, um, dar uh, avem și personal care nu este utilizat suficient de bine. Uh, Și, într-adevăr, punerea în aplicare a legislației europene de către statele membre este un, un uh, de, de mare interes pentru noi și monitorizăm aceste procese. Dacă um, doriți informațiile privind numărul de personal care se ocupă de această legislație, am să încerc să vi-l furnizez. Mulțumesc, domnule președinte. Acum, dacă îmi permiteți, voi continua cu cel de-al doilea punct de pe ordinea noastră de zi, și anume codul de conduită al comisarilor. Și știu că acesta este un subiect uh, foarte interesant pentru comisia dumneavoastră. De asemenea, știu că Parlamentul a hotărât să existe anumit, o rezervă de, uh, din bugetul european pentru cheltuieli administrative, tocmai pentru a onora angajamentul nostru politic. Și angajamentul nostru politic a fost că și Comisia Europeană își va prezenta un cod de conduită revizuit și asta până la sfârșitul anului. De aceea sunt foarte încântat să vă pot asigura de faptul că acest lucru se va întâmpla cu siguranță și doresc să vă informez de faptul că am început să analizăm acest cod de conduită imediat după semnarea uh, acordului cadru între Parlament și Comisie. De ce am așteptat până la momentul acela? pentru că știți că discuțiile și negocierile în ceea ce privește cadrul interinstituțional au fost destul de complicate și toate instituțiile au fost foarte entuziasmate de modul în care s-au derulat negocierile. Deci am dorit mai întâi să avem munca încheiată definitiv în ceea ce privește acordul interinstituțional. Suntem încântați de faptul că acest acord a fost uh, pus pe picioare, semnat și imediat după semnarea acestui acord am, ne-am aplicat asupra codului de conduită. Um, nu, poate nu voi fi 100% precis, pentru că e încă o muncă în curs de desfășurare și vă rog să mă iertați dacă nu voi fi foarte precis. Ideea este cum anume putem îmbunătăți acest cod de conduită al comisarilor. Uh, și uh, data limită pentru a depune, a înainta idei și sugestii a fost vinerea trecută. Deci, după cum vedeți, acest subiect se află pe masa de discuție în cadrul Colegiului de Comisari și, în principiu, îl vom analiza mai în detaliu pe 18 noiembrie. Imediat ce rezultatele acestei discuții vor fi uh, clarificate, vi le vom înainta. Dar, pentru a fi mai concret, cam care ar putea fi principiile directoare? Mai întâi, ne dorim să îmbunătățim codul de conduită dorim să clarificăm anumite subiecte care sunt de multe ori evocate fie de public, fie de Parlamentul European și, bineînțeles, pentru că ne avem un temei juridic foarte clar, trebuie în același timp să uh, respectăm tratatele, să garantăm faptul că comisarii europeni sunt independenți și că evită orice formă de conflicte de interes, tocmai pentru a-și putea îndeplini misiunile pe care le-au primit cu toată integritatea necesară. Bineînțeles, vor exista și recomandări despre modul în care trebuie abordate toate aceste chestiuni. Vom încerca să vedem cum putem să răspundem la uh, aspectele evocate de cele mai multe ori uh, și care ar putea fi în principiu legate de modul în care se desfășoară activitatea politică a Colegiului de Comisar cum putem revizui declarația de interese a comisarilor, care ar trebui să fie uh, procedura ce trebuie utilizată în momentul în care apare un conflict de interes, cum trebuie reglementate activitățile comisarilor odată ce mandatul lor s-a încheiat și cum putem clarifica uh, anumite uh, reguli, reguli care au fost adineauri uh, evocate. Ei bine, noi uh, conlucrăm îndeaproape cu președintele și cu diferitele servicii competente tocmai pentru a găsi soluții soluții soluții care să fie acceptate în mare măsură de Parlamentul European și care să poată fi în același timp și adoptate de către Colegiul de Comisar pe 18 noiembrie. Dar pentru a fi mai precis, în ceea ce privește activitățile politice, aici suntem foarte clar: Comisarii care activ, activează uh, sau participă în mod activ la campanii electorale Uh, ei bine, trebuie să informeze președintele Comisiei și președintele Parlamentului European care este comisarul care îi se angajează în aceste campanii electorale. De asemenea, există și un document referitor la activitatea politică uh, în cazul în care e vorba de alegeri la nivel național sau activitate politică la nivel național. Apoi, activitate politică după încheierea mandatului. Știu că uh, Există o perioadă de timp deja stabilită în care comi, fostii, comi, foștii comisari trebuie să notifice comisiei care ar fi eventualele lor activități politice. Acum încercăm să vedem cum am putea eventual să revizuim această perio perioadă, cum am putea să revizuim pe ansamblu situația. În orice caz, vrem să fim clari com, la, uh, la, la fost, foștii comisari nu pot să se ocupe de activități de lobbying, nu pot să utilizeze uh, informații pe care le-au putut obține pe durata mandatului. Deci există, după cum vedeți în text, o descriere foarte clară, există limitări foarte stricte despre modul în care foștii comisari pot să-și desfășoare noi activități și contactele pe care le pot avea cu foștii subalterni. Apoi, în ceea ce privește declarația de interese, interese financiare, da, aici sunt de acord cu dumneavoastră că au existat critici foarte puternice referitoare la această declarație, care nu este în mod uh, uh, repetat, uh, adusă la zi. Și e adevărat că acest lucru trebuie să fie făcut, să existe mai multă, aș spune eu, transparență Uh, vis-a-vis -vis de aceste informații, să fie incluse informațiile care ar putea să constituie, știu eu, o, cauza unui conflict de interese, uh, faptul că se posedă acțiuni într-o firmă sau informații de acest gen. Și bineînțeles e nevoie și de informații din partea soțiilor, soților și a partenerilor uh, comisarilor care fac parte din colegiu. Și e adevărat că includerea acestor informații va spori transparența și claritatea în ceea ce privește activitatea comisarilor. De multe ori se pune întrebarea de asemenea ce se întâmplă dacă ești comisar și dacă ă, te confrunți cu un conflict de interese. Noi am fost clari încă de la bun început. Dacă acest lucru se întâmplă pe marginea unui anumit dosar, ei bine, acest dosar va fi realocat unui alt comisar și Parlamentul European va fi imediat sesizat. Apoi, în ceea ce privește misiunile în străinătate, din nou, vrem să fim foarte clari. Comis se aplică pentru comisari exact aceleași reguli pentru oricare alți funcționari. Deci trebuie respectate reglementările financiare și toate reglementările în vigoare în ceea ce privește bugetul general al Uniunii Europene. Deci în acest sens nu avem absolut niciun fel de ambiguitate. Apoi, critici în ceea ce privește personalul cabinetelor comisarilor Aici am analizat foarte bine uh, cam care sunt practicile și în străinătate, în alte uh, situații. Și, bineînțeles, ca regulă generală, uh, plecăm de la ideea că partenerii, soții, soțiile comisarilor nu pot, fi, nu pot primi un post în cabinetele acestora. În ceea ce privește cadourile, după cum știți, mai ales în lumea aceasta a diplomației, cadourile sunt ceva destul de normal. Uh, e bine, aici lucrurile vor fi clarificate și vom menține acest regulament și anume că uh, Uh, nu se poate accepta un cadou a cărei valoare depășește 1500 de uh, euro. Și uh, în ceea ce privește ospitalitatea, încercăm să vedem cum vom putea clarifica lucrurile în așa fel încât ospitalitatea care ar putea să ducă eventual la anumite conflicte de interes, uh, în ce condiții aceasta poate fi acceptată în așa fel încât să nu constituie un, uh, un fapt care să ducă la conflicte de interes. Și câteva cuvinte, dacă îmi dați voie, în ceea ce privește Comitetul de Etică. După cum știți, și poate știți deja acest lucru, acest comitet de etică uh, funcționează într-un mod ad hoc. Noi ne dorim să îmbunătățim modul în care acest comitet va funcționa pe viitor și considerăm această posibilitate și anume să extindem acest comitet, să fie mai cuprinzător. De asemenea, ne-am dorit să introducem elemente suplimentare, primul dintre ele fiind în momentul în care Comitetul Etic ajunge la concluzia că un comisar sau fost comisar poate să ocupe o funcție oarecare, e bine, cred că ar fi în interesul transparenței și în interesul Parlamentului European, ar fi bine să știm cum anume acest comitet etic a ajuns la concluzia respectivă, care a fost raționamentul logic, care au fost faptele, care au fost motivațiile. Și același lucru e valabil și dacă uh, avizul este negativ și anume comitetul etic uh, împiedică comisarul respectiv sau fostul comisar să acționeze accepte un post sau o poziție publică. Deci noi ne dorim să existe această transparență de plină de, referitor la modul în care funcționează Comitetul Etic. În plus de aceasta, am dorit ca acest comitet etic să pregătească rapoarte, cel puțin uh, o dată la cinci ani, să nu fie la începutul mandatului comisiei sau la sfârșitul mandatului acesteia, ci pe undeva la mijloc și să ne explice cum anume aceste principii de etică funcționează, dacă există conflicte de interes, care sunt învățămintele pe care le putem trage din uh, experiența din trecut. Iar în încheiere, domnule președinte, Sper că și, membrii comisiei dumneavoastră mă vor ierta pentru faptul că nu pot să fiu mai precis în momentul de față, pentru că munca este încă în desfășurare. Vom avea această dezbatere în cadrul colegiului pe data de 18 noiembrie și, bineînțeles, odată ce această muncă va fi încheiată, Parlamentul European va fi imediat informat. Ultima mea frază, și sper că nu o să vă supărați, ei bine, lucrăm foarte mult pe marginea codului de conduită al comisarilor, dar ne-am întrebat oare n-ar fi o idee bună să avem eventual acest cod de conduită ca un model care să poată fie, să fie utilizat la nivel interinstituțional, în așa fel încât să gestionăm lucrurile cu maximă transparență posibilă. Și poate că ar fi o idee bună de discutat. Vă mulțumesc, domnule președinte. Grazie. Diamo la parola al collega Ciazimarcakis. Mulțumesc, are colegul, cuvântul colegul Țarțis Marcachis. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule vicepreședinte al Comisiei Europene, în primul rând vă felicit pentru această, pentru această prezentare foarte reușită. Mă bucur că dați o atenție deosebită Comitetului de Etică și uh, că veniți în fața noastră în mod periodic să ne explicați cum stau lucrurile. Să revenim un pic la tema declarațiilor de, la subiectul declarațiilor de interese. Pentru că dacă ne uităm la rapoartele uh, experților independenți, ne dăm seama că există, existau carențe serioase în acest domeniu. Și eu cred că aceste constatări sunt importante pentru că noi aici, ca și eurodeputați, avem senzația uneori că uh, interesele noastre Uh, financiare, personale, trebuie explicate uh, mult prea mult. Eu cred că e bine să facem acest lucru. Trebuie să fim curajoși. Pentru că în fiecare an uh, trebuie să ne uh, dezvăluim interesele, um, interesele financiare, interesele uh, noastre și în uh, comisie, la comisie nu există această actualizare în fiecare an. Eu nu înțeleg de ce. Uh, nu înțeleg de ce cinci comisari au dat declarații de interese care nu uh, corespund cerințelor. Eu cred că uh, și uh, subiectul uh, celor uh, care au uh, posturi onorifice ar trebui să fie luat în considerare și vreau să vă rog să luați în considerare de toate aceste să luați în considerare toate aceste elemente pe care le-am menționat. Am și o întrebare. Am înțeles că doriți să existe un uh, cod de conduită care să fie pentru toate instituțiile un uh, cod de bază. Odată cu tratatul de la Lisabona avem noua instituție în persoana domnului uh, Van Rompuy care nu uh, publică declarații de interese. Același lucru este uh, valabil și în cazul doamnei Ashton. Uh, vicepreședinte a Comisiei și înaltă reprezentantă. Și eu cred că și pot să-mi imaginez foarte bine un astfel de cod de conduită care să fie valabil în cazul tuturor uh, funcțiilor uh, importante din Uniunea Europeană și noi ne dorim un astfel de cod de conduită în Parlament. Care este poziția dumneavoastră uh, cu privire la o astfel de discuție care să se aplice tuturor actorilor? Grazie. Onorevole Sondergaard. Niente. Onorevole Ehrenhauser. Domnule Ehrenhauser. Ja, herzlichen Dank äh, zum Thema Transparenz. Mulțumesc. În ceea ce privește transparența despre care ați vorbit, se pune întrebarea Aici sunt. Ă, care este transparența în, comisia de, în Comitetul de Etică? Există aici un proces de nominalizare. Dacă un comisar are, primește un nou post, Uh, trebuie să uh, notifice comisia cu privire la acest post într-o perioadă de un an. Întrebarea mea este dacă la acest proces de notificare și de autorizare nu ar trebui să existe mai multă transparență. Și anume, să existe mai multe informații, de exemplu, publicate pe internet despre această situație a comisarului respectiv. Vă rog, ați putea să repetați prima parte a întrebării dumneavoastră, spune domnul Șefcioviș, pentru că nu am înțeles foarte bine. Este vorba despre notificarea unui post nou a unui fost comisar. Comisarul trebuie să notifice comisia cu privire la noul post și acest proces uh, trebuie să devină urgent mai transparent. Pentru că dumneavoastră ați vorbit despre transparență în uh, legătură cu Comitetul de Etică, dar și uh, acest proces de notificare și de autorizare trebuie să devină mai transparent și, mai transparent și vreau să vă întreb ce măsuri doriți să întreprindeți pentru ca și acest proces să devină mai transparent. Gresle. Doamna Gresle. Mulțumesc. Vreau să vă spun că sunt mulțumită de ceea ce ne-ați uh, prezentat verbal, dar aștept uh, totuși să citesc și documentele scrise pe care sper să le uh, primim, pentru că nu, sper că nu se va întâmpla ca la conferința președinților sau undeva uh, uh, cu ușile închise să se uh, analizeze acest document, pentru că noi nu am fi mulțumiți de o astfel de situație. Vreau să vă întreb ceva. Um, știu că a existat această uh, chestiune legată de ONG-uri și problema, toată problema care s-a pus în uh, opinia publică, în uh, presă, cu privire la cele 200 de semnături. Dacă mă uit la declarațiile financiare ale uh, comisarilor, atunci nu pot să spun decât că sunt niște sărăntoci. Deci dacă au averea pe care au declarat, atunci trebuie să spun că mi-e milă de ei, pentru că sunt oameni uh, serioși, oameni politici care au muncit cu siguranță toată viața și nu au acum nimic. Uh, mi-e chiar milă, milă de ei. Eu am o avere mai mare și sunt pregătită să uh, o fac publică. Deci aici trebuie să spun că am niște îndoieli uh, serioase și dacă declarațiile de avere vor arăta și pe viitor ca și până acum, atunci nu cred că se face niciun fel de progres. Eu cred că și uh, banii uh, de transfer uh, ar trebui să fie incluși. De ce un ministru de externe italian ar trebui să primească bani de la Comisia Europeană dacă el a fost comisar? E vorba de niște bani pentru perioada, o perioadă tranzitorie de ce să nu beneficieze și uh, foștii parlamentari europeni uh, după ce au, uh, și-au încheiat mandatul? Pentru că uh, Uh, dacă ți-ai încheiat mandatul, nu ai reușit să obții un mandat nou, e treaba ta, trebuie să suporți consecințele, te duci și cauți un alt loc, un alt loc de muncă. Nu, nu văd de ce ar trebui să mai primești bani. Deci, cred că ar trebui să existe niște reguli clare în privința acestor onorarii. Știu că uh, colegii dumneavoastră nu vor aprecia o astfel de poziție. De aceea vreau să vă rog să uh, aveți un cod de conduită, să fiți curajos și să militați într-un cod de conduită curat, astfel încât comisarii europeni să aibă uh, legitimitatea de care au nevoie. Și vreau să spun că există aici o capcană care ne amenință. Um, ca și eurodeputații, eurodeputații sunt uh, de, um, titulari unor mandate, nu titularii unor funcții publice, cum sunt uh, comisarii. Și Uh, nu cred că uh, doriți să uh, băgați undeva într-un uh, sertar uh, acest, uh, această discuție, pentru că este o diferență foarte clară între titularii de mandate, care suntem noi, eurodeputații, și titularii de posturi publice, care sunteți dumneavoastră. Și această diferență trebuie să fie luată în considerare în codul de conduită. Mulțumesc, domnul Stes. Ik wil eh, direct ingaan op, op het, eh, het onderscheid dat mevrouw Grissel maakt. Mulțumesc, domnule președinte eu uh, aș dori să mă refer și eu la această diferență pe care a stabilit-o doamna Gresle între funcționari și uh, persoanele alese prin vot. Sigur că această diferență este foarte valabilă. Mă bucur de ce ne-a spus domnul comisar, uh, dar, încă o dată, așteptăm confirmarea în scris, pentru că ne-a spus doar prin viu grai. Sper că ar fi mai bine să așteptăm documentul scris și să vedem dacă, într-adevăr, măsurile sunt cele pe care le-am înțeles. Știți că trebuie să schimbăm uh, foarte multe, să facem foarte multe schimbări în felul în care am uh, planificat lucrurile. Deci uh, aș dori să vă spun că beneficiați de sprijinul Comisiei de Control Bugetar, cu mențiunea însă că nu suntem comisia cea mai populară din Parlamentul European, poate este exact pe invers. Însă pentru a reveni la ce spunea doamna Gresle, aș dori să mai adaug că dacă dorim să îl ajutăm pe domnul comisar să, îmbun- să îmbunătățească reglementările actuale și tocmai acest cod de conduită al comisarilor, cred că ar trebui să dăm dovadă de onestitate intelectuală și să spunem că situația nu este chiar ideală la Parlament. Am ascultat intervenția colegilor din uh, Germania. Ați vorbit de termenul de șoareci de biserică s-a spus, colegul din Germania a spus că funcționarii de la comisie sunt ca și șoarecii din uh, biserică. Atât de sărași sunt ei. Dacă ne uităm la declarațiile financiare ale unor uh, colegi, vom putea vedea ce au și um, vom, cu adevărat și vom constata că și în uh, Parlamentul European sunt oameni săraci precum șoarecii de biserică. În ce privește această diferență între funcționari și personalitățile care au fost alese prin vot. Cred că ar fi mai bine să încercăm să facem curățenie în propria ogradă. În Parlamentul European. E un aspect foarte important pentru Parlamentul European. Trebuie să vedem cum, uh, uh, care este imaginea uh, percepută de către opinia publică a Parlamentului European. Cred că ar trebui să facem și la noi, în Parlament, ce dorim ca Comisia să facă. Nu cred că ar trebui să punem totul în aceeași oală și să amestecăm lucrurile. Ar trebui să schimbăm lucrurile, chiar dacă sunt schimbări dificile. Also, Domnul Gaier. Mulțumesc, dragă Barstas. Eu sunt de acord cu tine dacă spunem că nu vrem să predicăm apă și să bem vin. Dar uh, această diferență dintre deținătorii de mandate și cei de funcții publice, ei bine, ea există. De aceea trebuie să o și luăm în considerare. Mă bucur de ceea ce am auzit despre îmbunătățirea codului de conduită. Așa ca o observație scurtă, dacă atunci când ne-a povestit uh, un funcționar înainte de alegerea, noua alegere a Comisiei, cât de important este postul domnului Barroso. Uh, deci, dacă dumneavoastră mergeți cu aceste idei în uh, Colegiul Comisarilor, nu veți fi foarte iubit. Ne e clar acest lucru, pentru că uh, în ceea ce privește transparența, clarificarea regulilor, uh, poate că nu veți avea aliați în Comisie, în Comisia Europeană, dar veți avea aliați aici, în Parlamentul European, pentru că noi dorim uh, ca Europa să nu aibă faima uh, proastă, fie că e vorba de uh, comisari, de funcționari europeni, de eurodeputați, pentru că, de fapt, oamenii ne văd pe toți așa într-o oală. Uh, ei bine, uh, nu dorim ca instituțiile europene să aibă proasta faimă că uh, aici se află oameni care vin aici ca să-și umple buzunarele. De aceea, transparența este foarte importantă. Și uh, carențele de până acum trebuie remediate. Uh, sigur că nu e vorba doar de comisie, ci și de alte instituții. În orice caz, transparența e foarte importantă. Vreau să spun ceva despre aceste plăți uh, tranzitorii. Eu cred că un funcționar, uh, odată ce își încheie mandatul, nu trebuie să rămână în aer, ci, într-adevăr, trebuie să beneficieze de plăți pentru o perioadă tranzitorie până își găsește un alt post. Uh, dar uh, cred că uh, totuși un comisar ar trebui să primească niște plăți care să nu fie la fel de mari ca și onorariile sale din timpul mandatului, pentru că altfel nu-și mai caută un alt loc de muncă. Deci, un uh, comisar uh, nu trebuie să uh, beneficieze o perioadă exagerată de aceste plăți, pentru că nu vrem să plătim pe nimeni, nu vrem să plătim niște concedii lungi și de trândăvie foștilor comisari europeni. Așadar, poate că uh, persoana respectivă uh, beneficiază de aceste plăți o anumită perioadă de timp, însă în momentul în care își găsește un uh, nou post, nu mai poate să beneficieze de acestea. Vreau să fac și eu niște observații și apoi am să dau cuvântul domnului comisar pentru a răspunde. Mă întreb dacă Comisia intenționează să elaboreze un text unic, un singur text pentru a combate orice fel de conflicte de interese care ar putea să apară atunci când comisarii uh, ocupă alte funcții, foștii comisari. Cum intenționați să garantați uh, independența comisarilor de uh, țara, față de țara de origine care i-a nominalizat în funcție? Eu am adresat o întrebare parlamentară referitoare la uh, niște uh, puncte neclare în acest sens. Și întrebarea este cum, vor fi, cum va fi numit personalul uh, privat uh, în comisie. Se vor aplica aceleași reguli ca și restul personalului din comisie? Mulțumesc! Uh, mulțumesc, mulțumesc, domnule președinte. O să încerc să dau răspunsul la întrebări în ordinea în care mi-au fost adresate. Domnule Chatzimakakis, aveți dreptate. Într-adevăr, trebuie să îmbunătățim uh, activitatea acestui comitet de etică și, într-adevăr, trebuie să îmbunătățim și transparența uh, relației și cu foștii comisari și uh, față de opinia publică și de instituțiile europene în general dacă situația ar fi mai transparentă, dacă am putea afla cum acest comitet de etică a ajuns la o decizie pozitivă sau negativă. Cred că ar fi mai bine dacă opinia publică ar ști pe ce bază s-a ajuns la această propunere, că e vorba de o evaluare pozitivă sau negativă. Sau ar fi bine să știm cât de amănunțit a fost această analiză. Tocmai asta încercăm noi să facem și cred că e una dintre propunerile care va fi menținută sunt de acord cu toți deputații europeni care au uh, pus problema declarației de interese. Pentru că cu toții trebuie să venim cu această declarație de interese în momentul în care trebuie să uh, preluăm funcția de uh, sau mandatul de comisar sigur că uh, dorim ca această declarație să fie mai uh, clară, să includem și uh, partenerii și soțiile sau soții, pentru că nu se proceda astfel până acum și cred că ar trebui să fie clar unde pot fi găsite informațiile acestea, pentru că informațiile există, dar câteodată sunt greu de identificat. Deci ar trebui să avem un fel de link unic cu același tip de model în care să figureze toate aceste declarații. Și sigur că trebuie și actualizate sistematic, pentru că sunt sigur că situația personală a comisarilor evoluează. Și cred că o astfel de actualizare, de punere la zi este necesară, într-adevăr, și că ea ar trebui să fie inclusă în um, declarația financiară. Cât despre codul de conduită, Înțelegem că, așa cum spunea doamna Gresle, va fi foarte greu să găsim o soluție unică pentru toată lumea, o soluție de tip de, de tip calapod. Însă, în ce privește codul de conduită, o astfel de dezbatere ar fi cu adevărat binevenită. Noi suntem gata să avem o astfel de dezbatere, încerc să fac acest lucru și cu, în ce privește uh, catalogul de transparență, cooperăm foarte bine în ce privește interesele reprezentanților ai Parlamentului European am primit reacții foarte pozitive și de la Consiliu. Se pare că și Consiliul e gata să ni se alăture pentru ca această chestiune a uh, transparenței să predomine, mai ales în ceea ce privește grupurile de interese și lobby-urile. Cred că este foarte un mesaj foarte important, un mesaj simbolic în ceea ce privește abordarea chestiunii transparenței pe care o avem uh, cu toții în comun, toate instituțiile. Cred că putem uh, începe acest proces, să-l discutăm la nivel interinstituțional și cred că opinia publică ar aprecia o astfel de uh, evoluție și deci am, avea, uh, am ajunge la concluzii pozitive. Salutăm în orice caz o dezbatere comună pe această temă. Domnule Ehrenhauser, care e situația cu foștii comisari? Cum am putea introduce mai multă transparență sau ce face Comitetul de Etică în acest sens? A fost una dintre chestiunile pe care le-am abordat și am făcut-o pentru că în uh, conformitate cu practicile actuale, dacă un fost comisar primește o nouă ofertă de loc de muncă, e obligat să notifice comisia în legătură cu tipul de activitate pe care o va face sau care va fi răspunderea sa. Și uh, dacă comisarul de, da, e sigur că e obligat să nu ocupe o funcție publică foarte importantă sau uh, o funcție de ministru, de exemplu. Însă, în anumite situații, Comitetul de Etică trebuie să evalueze situația și să facă o comparație între uh, datoriile și atribuțiile uh, persoanei în calitate de comisar în legătură cu uh, misiunile pe care le-a avut de efectuat în timpul mandatului de comisar. Și dacă se constată că există un conflict de interese potențial, atunci Comisia, Comitetul de Etică primește o informație din partea Comisiei uh, și uh, se um, uh, um, deci comisar, persoana respectivă e sfătuită să nu ocupe funcția respectivă. Așa a fost cu comisarul McCreevy în legătură cu un post la o bancă. În ce privește justificările Uh, Comisiei de Etică în uh, acest domen, uh, domeniu. Sper să le putem publica pentru ca toată lumea să judece, să vadă dacă într-adevăr Comitetul de Etică a ajuns în mod justificat la aceste decizii. În ce privește întrebarea orală legată de independența comisarilor, din punctul meu de vedere, există trei etape. În primul rând, se pornește de la premisa că declarația de interese, și uh, screeningul uh, respectiv uh, prin care trebuie să treacă comisarii sunt înfăptuite, apoi o a doua etapă, mandatul, audierea de către Parlament, de către președinte și sigur că aici trebuie evitate conflictele de interese, însă sigur că după ce comisarul și-a încheiat misiunea, uh, acest proces nu se uh, încheie pentru că e obligat să uh, ne notifice în legătură cu eventuale noi posturi, așa cum ați spus și dumneavoastră. Însă comisarii trebuie, au obligația să se comporte până la sfârșitul vieții în mod discret, pentru că în orice moment Curtea de Justiție sau Comisia Europeană pot pot să decidă că o persoană a încălcat acest cod de conduită chiar la ani de zile după finalizarea uh, mandatului respectiv și deci comisarul respectiv riscă să își piardă pensia. Deci cred că în acest sens uh, e nevoie să fim și mai clari și să uh, facem cunoscute toate aceste elemente. În legătură cu întrebarea domnului Staes, dacă e bun început pentru dezbaterea noastră, sunt de acord cu dumneavoastră că așa este și sper că aceste idei generale generale pe care vi le-am prezentat vor uh, avea un uh, impact uh, asupra acestui proces la comisie Sigur că Comisia Cocobu este binevenită. Ați spus că nu sunteți uh, poate comisia cea mai populară la Parlament, dar aveți o influență foarte mare uh, într-o astfel de dezbatere și sunt sigur că dacă Cocobu sprijină acest cod de conduită al comisarilor sau uh, cel puțin o parte a acestui cod, uh, ar fi uh, o inițiativă binevenită pentru Comisie. Domnule Gaier, în legătură Cred că au, mi-au fost uh, puse două întrebări uh, și de domnul președinte. Această perioadă de tranziție uh, privind indemnizațiile. Scuzați-mă dacă s-ar putea să vi se pară că nu sunt uh, suficient de exhaustiv. În ce privește salariile și indemnizațiile uh, de tranziție. Articolul din tratat uh, se ocupă de situația președintelui Comisiei a uh, Consiliului European, uh, judecătorilor Curții de Justiție și a comisarilor. Și e o decizie a Consiliului conform căreia Comisia are dreptul să finalizeze, să valideze aceste propuneri. Deci, am decis să activăm în uh, sfera pe care o avem la dispoziție, respectiv să clarificăm uh, regulile în ce privește comisarii în acest cod de conduită pentru comisari. Trebuie să decidem cum putem să evităm conflictul de interese și cum putem să evităm uh, uh un comportament neadecvat din partea comisarilor și uh, depunem eforturi în acest sens. În același timp, însă, am înțeles că aceste indemnizații de tranziție reprezintă un subiect fierbinte și în mass media, în uh, atenția opiniei publice, am înțeles într-adevăr că e un uh, element pe care trebuie să îl aprofundăm. Însă, spre informarea dumneavoastră, e o decizie care a fost aprobată de Consiliu. Sigur că urmează să fie discutată, uh, dezbătută, dar iată cum stă situația din punct de vedere juridic. E, încă o dată, cadrul juridic în care ne mișcăm. Cum putem să sau care ar trebui să fie documentele pe care le vom publica. Din câte am înțeles, urmează să actualizăm textul cu privire la codul de conduită. E un document și dacă schimbările pe care vi le-am prezentat uh, vor fi votate de colegii mei, atunci vor, va trebui să uh, luăm o decizie cu privire la Comitetul de Etică. Iată două documente care trebuie să fie actualizate dacă, ă, și ar trebui să le introduceți în noul ă, regulament cu privire la codul de conduită. Cum putem evita influența statelor membre asupra comisarilor? Cum putem să garantăm independența comisarilor? În acest domeniu, cred că ar fi foarte util dacă toată lumea ar respecta tratatul, pentru că e foarte limpede că comisarii trebuie să fie cu totul și cu totul independenți. Nu Uh, trebuie să uh, fie consiliat sau să încerce să obțină consiliere nici din partea unei organizații, nici din partea unui guvern. Fiecare comisar ar trebui să respecte aceste reguli. În tratat se stipulează și obligația ca statele membre să nu încerce să influențeze activitatea comisarilor. În acest sens, institut, uh, s-a introdus jurământul solemn la curtea de la Luxemburg, și cu toții depunem acest jurământ solemn uh, în conformitate cu care nu vom încerca să obținem consiliere sau vreun sfart din partea unei organizații, entități sau unui guvern. E un jurământ care trebuie respectat, aveți perfecte dreptate, câteodată în calitate de comisar te confrunți cu o situație în care sigur că Uh, e o situație delicată pentru țara pe care o cel mai bine. Dar e o chestiune de etică, nu numai din perspectiva comisarilor, dar și din uh, perspectiva statelor membre. O ultimă întrebare în ce privește cabinetele comisarilor sau birourile comisarilor. Până acum am avut reguli foarte clare în legătură cu, cu, cu alcătuirea cabinetului, în ce privește dimensiunea cabinetului. Câți uh, funcționari trebuie să conțină fiecare cabinet și faptul că trebuie să provină cel puțin din trei state membre. Deci uh, trebuie să ne asigurăm că nu avem uh, uh, cabinete de o singură naționalitate. Trebuie să ne asigurăm că diversitatea națională este de asemenea respectată, să ne asigurăm că avem o adevărată ambianță europeană și că o atmosferă europeană domnește în cabinetele comisarilor. Sigur că există și reguli foarte clare în legătură cu numărul de uh, funcționari trebuie să fie uh, oficiali, uh, permanent sau uh, cu angajați cu contract de agent. E un regulament care trebuie respectat. Deocamdată însă am subliniat faptul că dacă s-ar constata că există vreo intenție de a angaja un uh, membru al familiei sau un partener al uh, comisarului respectiv uh, în cabinetul respectiv, aș dori să vă spun că nu se mai poate, în conformitate cu noul cod de conduită, o astfel de posibilitate e exclusă total. Vă mulțumesc, domnule președinte. Mulțumim, mulțumim domnule comisar Șefcovici. Mulțumim pentru această prezentare, mulțumim pentru faptul că ați răspuns la întrebările noastre. Ne oprim acum și trecem la următorul punct de pe ordinea de zi. La revedere, domnule comisar! Passiamo al punto 6, la relazione speciale della Corte dei Conti europea numero 4. Trecem acum la punctul 6, raportul special Uh, numărul 4 pe 2010, elaborat de Curtea de Conturi, în ceea ce privește conceperea și gestionarea acțiunii mobilitate din cadrul programului Leonardo da Vinci. Dau acum cuvântul raportorului nostru și anume domnul Patriciello. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc, doamnei Gresle, coordonatoare, care m a permis să abordez acest punct. În martie 2000, Consiliul de la Lisabona și-a fixat un obiectiv strategic pentru Uniunea Europeană uh, care în 2010 trebuia să devină economia bazată pe cunoaștere, economia cea mai dinamică din întreaga lume. Recunoscând în același timp și rolul esențial pe care îl joacă învățământul în acest sens. Ca urmare a acestei decizii luate la Lisabona, am avut procesul de la Copenhaga, lansat în 2002 de către ministrii de învățământ ai Uniunii Europene, cu obiectivul de a crește cooperarea pe bază voluntară în materie de educare, formare de-a întregul vieții și învățare de-a, întregul, de lungul întregii vieți. Pentru a crește reciprocitatea uh, în ceea ce privește recunoașterea calificărilor și a diplomelor. Bineînțeles, acest lucru a servit drept bază pentru mobilitatea în Europa. Și ca o consecință logică a acestei strategii de la Lisabona și ca o consecință a procesului de la Copenhaga, uh, Comisia a luat o serie întreagă de inițiative în materie de învățământ și de formare și de învățare de-a lungul vieții în 2006. Tocmai pentru a favoriza schimburile și cooperarea în acest domeniu atât de important. Iar în contextul acestei învățări de-a lungul vieții avem sub programul Leonardo da Vinci, care are drept scop să materializeze toate aceste bune intenții. Acest program se bazează pe programe de mobilitate, în special. Este partea principală a acestui program. Și astfel, Toți cei care sunt implicați în domeniul învățământului și a învățării de-a lungul vieții sunt în măsură să trimită studenți în alte țări europene pentru ca aceștia să-și îmbunătățească cunoștințele și competențele. După cum știm, Comisia Europeană este cea care este direct responsabilă de a, uh, acest program controlul acestuia și, uh, bineînțeles, în colaborare cu autoritățile naționale. Și cu mult interes și cu multă atenție am citit raportul Curții de Conturi Europene, raportul redactat de domnul Levison care se referă tocmai la modul în care este gestionat acest program Leonardo da Vinci. Întrebarea fiind dacă am reușit să avem un program care să fie eficient. În raportul domnului uh, Levison avem o analiză um, foarte clară și ajungem astfel la o serie întreagă de observații și recomandări pe care aș dori să vi le împărtășesc. Punct de plecare trebuie să fie, punctul de plecare trebuie să fie auditul care a fost uh, organizat în ceea ce privește elaborarea programului și gestiunea acestuia. Uh, pentru a răspunde la această întrebare trebuie utilizat condiționalul, pentru că sunt anumite întrebări care încă mai trebuie să fie rezolvate de către comisie, în așa fel încât programarea și gestiunea acestui program să ne permită să ajungem la uh, realizarea obiectivelor fixate. Care sunt problemele cu care ne mai confruntăm încă? Din păcate, trebuie să constatăm că deocamdată Comisia nu este capabilă să dea cifre concrete în ceea ce privește eficiența programului. Și de ce? Tocmai pentru că încă mai există lacune în ceea ce privește sistemele de notificare utilizate sau sistemele de raportare. Într-adevăr, încă nu există un sistem global care să permită o analiză detaliată a acestui program, Leonardo da Vinci. E vorba de perioada Uh, pe o perioadă de trei ani de zile după lansarea acestui program. Și deci vedem că după trei ani de zile de funcționare încă nu suntem în măsură să evaluăm dacă ne putem atinge, da sau nu, obiectivele fixate în ceea ce privește evaluarea candidaturilor, în ceea ce privește evaluarea proiectelor din partea statelor membre, uh, în ceea ce privește transparența, modul de organizare. Acestea sunt conforme cu regulile fixate de către Comisie. Însă mai există și câteva neajunsuri Candidaturile înaintate, spre exemplu, au fost acceptate, unele dintre ele, chiar dacă, în ceea ce privește conținutul, costurile și rezultatele, nu existau suficient multe informații detaliate. Acest program, Leonardo da Vinci, a fost de foarte multe ori criticat și criticat de participanți care aveau dificultăți pentru a-și găsi parteneri gazdă în uh, alte țări. Au existat de asemenea și probleme de competențe lingvistice, diferențe culturale foarte mari. În consecință, Comisia ar trebui să dea mai multe informații Parlamentului în ceea ce privește progresele înregistrate, mai ales referitor la acest instrument care să ne permită să contracarăm aceste neliniști și îngrijorări și dificultățile de a găsi parteneri gazdă în alte țări. Cu alte cuvinte, întrebarea este dacă Comisia își va îmbunătăți sistemul informatic de sprijin, dacă va putea să își uh, îmbunătățească sistemul de căutare a partenerilor, uh, dacă va fi în măsură să evalueze Uh, participarea partenerilor la proiecte. Și în momentul în care răspundem la aceste întrebări, atunci, da, vom putea spune că programul este conform uh, obiectivelor pentru care a fost creat. Mulțumesc pentru atenție. Aș dori să știu dacă dorește să intervină cineva, spune domnul președinte. Cineva din partea comisiei, eventual, care ar putea să ia cuvântul, sau eventual cineva din partea curții de conturi, din partea comisiei? Mulțumesc, domnule președinte. Comisia salută în mod favorabil raportul Curții de Conturi și subliniază de altfel că acest raport a fost pregătit uh, ca urmare a unei foarte buni cooperări dintre Comisie și Curtea de Conturi. Salutăm concluziile uh, pozitivele acestui raport, în mare parte, mai ales în ceea ce privește calitatea gestiunii și a controlului, modul în care se derulează programul. Salutăm concluzia curții, uh, prin care se spune că programul funcționează în mod eficient. Trebuie totuși să subliniem faptul că auditul acesta acoperea doar anii 2007-2008, deci primii doi ani de funcționare ai programului ceea ce, bineînțeles, poate să explice în mare parte faptul că s-a ajuns la astfel de concluzii pe marginea mai multor puncte. În primii doi ani de funcționare ai programului, toate sistemele de uh, gestionare nu erau încă pe deplin instaurate și era destul de greu să măsurăm impactul primelor proiecte care au fost finanțate uh, în cadrul acestui program, pentru că un impact este vizibil doar la câțiva ani după o primă uh, intervenție financiară. Ehm, pe de altă parte, Comisia a răspuns deja la foarte multe recomandări și observații uh, subliniate de uh, Curtea de Conturi referitor la acești ani de funcționare, 2007-2008. De aceea noi acceptăm mare parte din recomandările Curții de Conturi și, într-adevăr, multe dintre recomandări au fost deja puse în aplicare, fie în parte, fie în totalitate. Unul dintre neajunsurile subliniate de, eh, subliniate de eh, raport este faptul că indicatorii de impact nu au fost adoptați încă de la bun începutul programului și că la trei ani după demararea programului încă nu exista un acord formal în privința acestor indicatori. Este adevărat acest lucru, e adevărat că a fost un proces destul de îndelungat, destul de greoi, având în vedere că temeiul juridic al programului uh, era destul de largă. Programul avea foarte multe obiective și pentru a avea indicatori pentru toate aceste obiective, uh, număr de 60, e bine, uh, a fost foarte greu să găsim temeiul juridic corespunzător, însă vom îmbunătăți lucrurile pe viitor. Pentru că, între timp, astfel de indicatori au fost găsiți de către uh, comitetul director al acestui program și datele vor putea fi utilizate în sistemul nostru informatic încă de anul viitor pentru a asigura monitorizarea. Doresc de asemenea să precizez faptul că nu, nu am așteptat raportul Curții de Conturi pentru a avea indicatori cantitativi în ceea ce privește punerea în aplicare a programului. Destul de repede am fost în măsură să spunem câte persoane au participat la proiect, uh, câte sume au fost alocate, care era nivelul subvențiilor, uh, care au fost uh, gradul de mobilitate între diferitele state membre și așa mai departe. Aceste informații le-am avut foarte repede și continuăm să le avem Uh, și vom continua să le avem și pe viitor. Deci asta înseamnă că avem un sistem de feedback a participanților la programul de mobilitate Leonardo da Vinci care ne permite să efectuăm o analiză cantitativă a participanților uh, la acest program, un program prețios și uh, acest feedback, bineînțeles, este foarte important în organizarea viitoare a uh, programului am avut încă de la bun început informații în acest sens. Mm, avem câteva dificultăți referitor la una din recomandările curții, și anume rolul pe care ar trebui să-l îndeplinească agențiile naționale în țările gazdă pentru a organiza primirea participanților. Programul nu a funcționat în acest mod Uh, bineînțeles, organizațiile care trimit participanți sunt cele care se asigură că primirea este de calitate. Noi, prin sistemul de feedback din partea participanților pe care l-am evocat adineaori, Facem și noi această monitorizare și cred că ar, dacă am uh, implementa recomandarea Curții de Conturi, am da o, o, o responsabilitate diferită țărilor gazdă decât organizarea propriu-zisă a primirii participanților. De aceea nu suntem favorabili acestei recomandări. O altă recomandare importantă se referă la căutarea partenerilor. Și aici aș dori să vă explic că la începutul programului aveam o astfel de bază de date pentru a căuta parteneri, dar ne-am dat seama că fără o capacitate de verificare a calității informațiilor cuprinse în, această, uh, în acest sistem informatic, nu putem să continuăm. De aceea am uh, încetat utilizarea acestei uh, baze de date. Dar, în momentul de față, analizăm care sunt diferitele posibilități priorități pentru a permite căutarea partenerilor. Suntem conștienți de faptul că acesta reprezintă un criteriu esențial de reușită a implementării programului Leonardo da Vinci. Vă mulțumesc pentru atenție și sunt gata să răspund la întrebări uh, concrete, specifice, dacă există. Mulțumesc, domnule președinte. Domnul președinte, da, vă mulțumesc și acum din partea Curții de Conturi, domnul Levison, da, foarte pe scurt, domnule președinte, aș dori să mulțumesc tuturor membrilor Parlamentului European și Comisiei dumneavoastră pentru faptul că analizați acest subiect deosebit de important și uh, ați inclus raportul nostru pe ordinea de zi. Aș dori să felicit pe domnul Patricello pentru munca depusă și pentru documentul său deosebit de interesant, la care eu practic nu aș avea prea mult de adăugat, pentru că foarte lucrurile cele mai importante au fost deja spuse, au fost deja înscrise negru pe alb. Și aș dori să mulțumesc de asemenea și pentru cuvintele frumoase pe care le-am primit din partea domnului Patricello și care au fost foarte încurajatoare. Dorim să mulțumim de asemenea și comisiei care a avut cuvinte frumoase în ceea ce privește modul în care noi am colaborat împreună. Și nu pot decât să uh, uh, felicit și eu la rândul meu comisia pentru spiritul de cooperare de care a dat dovadă. Comisia a acceptat mare parte din recomandările noastre și de altfel a salutat raportul nostru în mod uh, pozitiv. Câteva comentarii poate că ar putea fi uh, făcute în momentul de față și tocmai de asta am și dorit să iau cuvântul astăzi. Mai întâi, am notat că recent Comisia a redactat pe uh, 19 octombrie un document referitor la revizuirea bugetară la nivelul Uniunii Europene și văd că acolo există câteva fraze referitoare la acest program Leonardo da Vinci. Uh, mă refer la articolul 4, pagina 20. Uh, cheltuielile pentru programul Leonardo da Vinci sunt calificate ca fiind indispensabile. Salut acest lucru. Apoi se spune de asemenea că bugetul de mâine trebuie să fie, concentrat, să fie organizat în așa fel încât să ne permită realizarea obiectivelor fixate. Cred că exact asta spune și raportul nostru din partea Curții de Conturi. Asta am vrut noi să spunem în momentul în care ne-am referit la îndeplinirea obiectivelor, uh, îmbunătățirea transparenței și așa mai departe. Ar fi extraordinar să avem îndeplinirea criteriilor SMART. Ar fi foarte bine acest lucru. Obiectivele SMART fiind obiective specifice, măsurabile, realizabile, relevante și încadrate în timp. Uh, e vorba de obiective specifice uh, care prezent nu au fost pe deplin uh, realizate. De asemenea, în luna iunie Comisia a hotărât să remedieze uh, acestor neajunsuri și să vadă cum anume lucrurile pot fi îmbunătățite, uh, să îmbunătățească, spre exemplu, sistemul uh, IT, tehnologia informației. Deci nu putem spune în concluzie decât că viitorul va fi mai roz pentru programul Leonardo da Vinci și e foarte interesant în momentul în care uh, concluziile sunt favorabile în raport, dar e și mai bine atunci când uh, un raport de la Curtea de Conturi duce la rezultate și preferabil ar fi la rezultate smart, inteligente. Domnul președinte, mulțumesc. Domnule raportor, mai doriți să mai adaugați ceva? Nu? Atunci foarte bine. Dacă nu, trecem la punctul următor de pe ordinea de zi și anume delegația comună cu Comisia Bugete în Croația. Aveam un raport final care reprezenta delegația în Croația. Croația este o țară deosebit de importantă pentru că este țară candidată la un, ad, pentru aderarea la Uniunea Europeană, de aceea doream să avem o privire de ansamblu asupra unor chestiuni destul de delicate și am reușit să ajungem la un acord uh, referitor la acest raport, un raport care mie mi se pare acum bun. N-aș vrea să revin asupra acestui subiect, pentru că în principiu aveți raportul în anexă. Ieri am primit o scrisoare din partea colegului nostru, domnul Dăci, care a semnalat faptul că ar trebui poate să operăm câteva modificări la raport, referindu-ne, spre exemplu, la faptul că ar trebui să ținem seama de eforturile realizate de Croația în lupta împotriva corupției și lupta împotriva criminalității, crimei organizate. Am uh, aflat între timp că domnul Doran de la Comisia pentru Bugete s-ar fi exprimat și el cam în același, aceeași direcție. Având în vedere că domnul Dălci nu este în sală, nu-l văd în sală, poate că ar trebui să-l rugăm pe domnul Dălci să ne trimită contribuția sa în scris, prin e-mail să analizăm acest lucru la nivelul grupurilor politice și să vedem ulterior dacă putem modifica textul raportului ulterior. Nu știu dacă sunteți de acord, nu știu dacă cineva dorește să ia cuvântul pe marginea acestui subiect. Domnul, domnul Găer. Um, Am și eu o întrebare. Există vreo procedură pentru tratarea, pentru modul în care trebuie să tratăm acest uh, raport, pentru că Ioran Fem, coordonatorul social-democraților în Comisia pentru uh, Bugete, care a participat la această delegație, uh, mi-a spus că uh, nu este de acord cu tonul uh, fundamental al acestui raport și uh, deci e aceeași uh, observație ca și cea a colegului Deutsch. Și anume că se pune accent foarte mult pe probleme care într-adevăr există, dar nu se uh, subliniază suficient uh, progresele și eforturile făcute de Croația. Întrebarea mea este deci cum uh, tratăm această problemă Uh, putem să propunem o formulare alternativă sau să facem niște um, să aducem niște comentarii suplimentare cui anume trimitem aceste modificări. Doamna Gresle. Eu am citit aceste recomandări și e-mailul pe care l-am primit uh, din partea domnului Ferm și eu cred că politicienii care se ocupă de politica externă au întotdeauna tendința să, că, să creadă că dacă e, vorbești frumos despre ceva, atunci lumea într-adevăr devine mai frumoasă. Eu am citit acest document, uh, criticile sunt clare, dar nu sunt exagerate negative și dacă ne uităm la uh, la raportul de progres al țării, de exemplu, vedem că există probleme în Croația. Există și nu putem să le ignorăm în acest raport sau să înfrumusețăm lucrurile, să modificăm uh, raportul astfel încât toată lumea să fie de acord. Pentru că trenul acesta oricum merge înainte, cu sau fără acest raport. Eu cred că este greșit dacă uh, încercăm să modificăm, să îndulcim lucrurile pentru că se știe că există aceste probleme și uh, e nevoie de uh, soluții la aceste probleme. Acestea trebuie remediate, nu trebuie ignorate. Uh, pentru că eu am citit acest document și nu mi se pare că e atât de critic dar situația, într-adevăr, este diferită față de situația în care sunt politicienii care privesc lumea prin uh, niște lentile de ochelari roz. Eu cred că ar trebui să fim realiști și în mailul lui uh, Grand Ferm a fost uh, unul de principiu cumva, adică nu, nu spune acolo că trebuie modificată aici sau acolo în document, ci era o chestiune de principiu. Dar cred că putem să acceptăm documentul așa cum este. Eu, președintele, eu trebuie să vă spun că sunt de acord cu doamna Grăsle. Și eu am participat la această delegație și cred că Raportul este unul just și adecvat, un raport solid. De fapt, eu cred că accentul pus pe chestiuni ca independența justiției, uh, a organismelor de supraveghere, lupta împotriva corupției și așa mai departe, eu cred că în aceste chestiuni e mai bine să mergi un pic prea departe decât să nu mergi suficient de departe. Um, cred că pentru viitor putem să acceptăm sugestiile domnului Gaier și aș spune să ne ghidăm după aceeași regulă pe care am urmat-o și până acum. Și anume, diseminăm acest, uh, am diseminat acest document uh, colegilor și uh, sigur că dacă fiecare are ceva de modificat, până la urmă modificăm, modificăm. Um, haideți să luăm o pauză pentru că avem un vot important la ora 5, așadar ne revedem aici la vot la ora 5.